Thank you very much to everybody who's joining us for this morning. Mulțumesc foarte mult tuturor uh, celor care participă la această audiere. Îi mulțumesc și copreședintelui uh, de la Comisia INTA, pentru că se află aici, Toica Sefi, uh, unul dintre vicepreședintele Comisiei INTA, care este copreședinte al acestei audieri. Mulțumesc și bun venit tuturor paneliștilor, în special lui Dieter Șanțov. Dieter, îți mulțumesc, Dita, îți mulțumesc că ai uh, lucrat la avizul INCO pe care îl vom da pentru raportul Comisiei INTA. Îi mulțumesc Dite și raportorilor din umbră ai comisiei noastre pentru că s-au aplicat asupra acestei chestiuni. Negocierile detaliate sunt extrem de importante pentru toți cetățenii europeni pe care îi reprezentăm și care vor să afle și să înțeleagă mai multe despre această negociere, deși este foarte bine că are loc această audiere publică și aș vrea să urez bun venit tuturor celor din sală și celor care ne urmăresc pe internet. În ce privește piața internă și uh, Comisia uh, INCO, Comisia de Piață Internă și Protecția Consumatorilor, avem o serie de domenii de expertiză uh, în care avem competență, începește negocierile TTIP, Uh, standardizare, cooperare în domeniul automobilelor, textilelor, uh, utilajelor pentru textile, facilitarea procedurilor vamale, protecția consumatorilor și, evident, achizițiile publice. Acestea sunt domeniile cele mai importante care intră în uh, zona noastră de competență. Știu că raportorul a cerut ca această audiere să examineze prima parte a acestor competențe, dar pentru că negocierile au progresat uh, oarecum, în alte domenii nu au progresat așa de mult, cum ar fi achizițiile publice, de exemplu. Și o să discutăm mai în detaliu acest subiect pe măsură ce progresează negocierile. Dau acum cuvântul lui uh, Taku Sefi din partea Comisiei uh, uh, INTA. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În numele Comisiei de Comerț Internațional a Parlamentului vă urez și eu bun venit la această audiere publică. Președintele nostru, domnul Berlanghez, cere scuze că nu poate fi aici. Domnia sa este președinte la audierea publică de la Comisia INTA. Am așadar plăcerea să reprezint, să-l reprezint și să reprezint Comisia Intra în calitate de prim vicepreședinte pentru această audiere uh, consacrată TTIP-ului. Un subiect uh, strategic. Uh, ultima, negociere, ultima rundă de negociere a avut săptămâna trecută loc pe 2 februarie. E importantă negocierea acestui acord din două motive. Mai întâi, cooperarea în domeniul de reglementare este centrală și rămâne un subiect sensibil legat de protecția normelor și standardelor noastre europene. Permiteți-mi să vă reamintesc că propunerea de text a Uniunii Europene începește cooperarea în domeniul reglementării a fost făcută publică pe 10 februarie și este disponibilă uh, pe uh, website-ul DigiTrade. Un moment important a fost acesta pentru că Comisia INTA va discuta în această după amiază raportul președintelui Lange raport menit să definească poziția și liniile roșii ale Parlamentului European în ce privește negocierile TTIP. Numeroase comisii eh, parlamentare eh, sunt vizate, printre care și Comisia IMCO, pentru că vor eh, adopta avize pe acest text în curând. în acest context, dați-mi voie să indic faptul că Comisia ITRE organizează cu, împreună cu INTA și o altă audiere publică pe TTIP care se referă la sectorul energiei și al IMM-urilor. Contribuțiile experților prezenți astăzi ne vor permite să avem o analiză aprofundată în ce privește cooperarea în domeniul reglementării și să continuăm procesul nostru de reflexie. Înainte ca doamna Ford, care va prezida primul panel, uh, o să ia cuvântul, îi dau momente cuvântul doamnei Edita Șarerodovna, raportor pentru aviz al INCO în ce privește rezoluția TTIP. Domnia sa va lua cuvântul. Așadar, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu ce ați spus și uh, în legătură cu opiniile noastre legate de TTIP și de cât de important este acest acord. Deși eu personal sunt uh, foarte în favoarea acestor negocieri, e dificil să blocăm uh, zgomotele făcute de organizarea uh, anti-TTIP, care e făcută foarte profesionist. Da, cum se spune, nu e nimic nou sub soare. Nu e nici primul acord uh, comercial pe care îl negociem și nu să fie nici ultimul. Și în acest context vreau să reamintesc tuturor în legătură cu uh, ultimul acord de eh, comerț liber important pe care l-a negociat Uniunea cu Corea de, Corea de Sud. În acel moment eram reprezentantul guvernului ceh în Consiliu și m-am ocupat de politici comerciale și mi-amintesc foarte bine cum diferite industrii și uh, sindicate au exprimat preocupări în legătură cu impactul acestui acord asupra pieței Uniunii Europene. La ultimul panel de astăzi eh, îl vom avea invitat pe prietenul meu Ivan Hudac și atunci el era secretar general ASEA și el a fost implicat în mod activ în discuțiile privind acordul de liber schimb cu Corea și a exprimat multe din temerile industriei auto în cadrul acestor negocieri. Dar acum, dacă ne uităm la cifre, impactul real al acestui acord, impactul asupra pieței noastre, vedem că exporturile noastre au crescut 35% în ultimii trei ani, de când am semnat acel acord. Și rezultatul acestui acord a fost uh, uh uimitor de pozitiv în ce privește piața europeană. Așadar, acordul n-a dus la distrugerea unor locuri de muncă, ci a mm, stimulat economia noastră. Știu că nu putem compara Corea de Sud cu Statele Unite și în aceste negocieri despre care vorbim astăzi, vorbim despre negocieri între cele mai mari piețe ale lumii. De aceea, probabil, sunt atât de multe critici. Uh, critici care nu cred că sunt neapărat negative. Dificultățile există și ele trebuie, ele trebuie discutate uh, și negociatorii înțeleg acest lucru, dar Elementul cheie aici este să nu ne concentrăm doar pe uh, preocupări și pe temeri fantomă, ci pe unele reale. Și de aceea am decis să avem aceste două paneluri. În cadrul primului panel vom vorbi despre standarde și protecția consumatorilor. Standardi, sistemele de standardizare european și american sunt foarte diferite. Dacă rezult, deși în ciuda acestui lucru rezultatele finale sunt aproape identice. Deci cum facem aceste două sisteme să fie compatibile? Cum facem să eliminăm uh, dublajele și poverile administrative și de o parte și de alta? Pentru mine, aceasta e o discuție uh, obligatorie înainte de a adopta noi standarde. O astfel de cooperare nu înseamnă că vom avea întotdeauna standarde similare, dar vom, dacă vom cădea de acord, vom fi creat niște standarde internaționale de facto care vor fi vitale pentru întreprinderile europene în viitor. Dar și mai important, dacă nu Uh, vom cădea de acord, cel puțin vom lua niște decizii bazate pe uh, informații corecte, pe fapte, vom ști exact de ce avem opinii divergente. În al doilea panel ne vom concentra pe cooperarea de reglementare uh, și pe industria auto. Cooperarea de reglementare, e, evident, nu se referă doar la sectorul auto. Și sectorul mașinilor unelte este un alt exemplu important pentru noi. Aici uh, logica noastră este să simplificăm viața tuturor. De ce o companie daneză sau germană uh, ar trebui să dovedească că produsele sale sunt sigure făcând de două ori același test, când știm că rezultatele vor fi aceleași? Cooperarea de reglementare trebuie să se refere la eliminarea dublajelor inutile a testelor care produc o pierdere de resurse și de timp fără să crească siguranța produselor. Domnilor și domnilor, mă voi opri aici. Deja am consumat uh, destul timp și cred că ar trebui să-i ascultăm pe experții invitați, pe paneliști. Uh, în calitate de raportor voi lua notă de tot ceea ce ei spun și vă încerca să reflectez aceste lucruri în activitatea comisiei noastre și în evaluarea acordului TTIP uh, atunci când va fi momentul ratificării. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mă bucur că sunt atât de mulți participanți încât nici nu mai au locuri pe scaune. Ar trebui să veniți mai des, că discutăm tot felul de lucruri interesante. Uh, avem nevoie de câteva momente ca să uh, reglăm și chestiuni tehnice pe laptop, pentru ca să avem disponibile prezentările și pe proiectoare. Uh, evident, această ședință este transmisă pe internet, în direct, și toate prezentările pe care le vom avea în această dimineață vor fi și ele disponibile pentru public pe website-ul uh, e-meeting. Vom uh, pe, pe site-ul de Twitter al Comisiei și pe pe propriul meu site de Twitter o să dăm aceste linkuri, dar, cum spuneam, toate aceste prezentări vor fi făcute disponibile. Vreau să urez bun venit uh, primilor trei vorbitori, Jacques Pelkmans, uh, cercetător principal la Centrul pentru Studiile Politice Europene, Johannes Kleis, uh, director de comunicare al de o, o organizație europeană a consumatorilor, și Lea Santiago Zeț, director general SNLEC, și fiecare aveți câte 8 minute pentru prezentări și după aceea membrii vor putea să pună întrebări, dar vă a, previn, eu voi fi foarte strictă, va fi un minut pentru fiecare Așadar, vă rog să îmi spuneți cine dorește să intervină ca să facem lista. Jacques, te rog să fii primul care ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European. Uh, aș fi vrut să prezint uh, niște slide-uri pentru că acest subiect uh, este cel mai rău pe care poți să, despre care poți să vorbești fără să ai slide-uri pe proiector. Uh, deci sper că înțelegeți că prezentarea mea a fost mult mai bună cu aceste slide-uri. Avem trei, uh, fiecare prezentare de slide-uri sau? Atunci poate începe prezentarea Elena și ne asigurăm că rezolvăm problema slide-urilor. Deci Elena Santiago atunci. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Stimați membri, este o plăcere să fim uh, astăzi aici. Mulțumesc pentru invitație. Înțelegem că standardizarea este un punct foarte important uh, în discuțiile și negocierile TTIP și noi credem că Uh, comunitatea standardizării, ci oamenii care se ocupă de acest domeniu și în America și în Europa pot contribui la această discuție în mod semnificativ. Aș vrea să definez sistemul european de standardizare și să subliniez cât de diferit, uh, diferite sunt sistemele european și american de standardizare Totuși putem spune că se pot identifica și riscuri și oportunități în domeniul cooperării uh, de standardizare. Așadar, cred că e foarte important ca toată lumea să înțeleagă faptul că sistemul european de standardizare este un model standard unic. Deci, uh, la cele trei uh, institute facem eforturi mari ca să avem un standard adoptat în mod identic de către toți cei 33 de membri uh, și să nu existe conflicte de standardizare la nivel național. Asta ce înseamnă? Armonizare uh, tehnică de standardizare tehnică și armonizare tehnică totală pentru mai bine de 600 de milioane de consumatori. Este important să subliniem că sistemul american e un sistem multistandard. Deci există standarde care concurează pe aceleași, pe aceleași subiecte și depinde de utilizatorul standardului să uh, decidă care e standardul care uh, îndeplinește mai bine nevoile și asta nu garantează acces la piața americană, dar ajută. Așadar, aș vrea să, intro- să subliniez uh, ceva în remarcile introductive și anume, ambele sisteme, cel european și cel american, sunt foarte diferite și rezultatele nu sunt foarte similare, pentru că în timp ce instituțiile europene de standardizare au drept uh, scop să susțină piața unică și să se asigure că produse sigure și prietenoase cu mediul pot circula în Uniunea Europeană, sistemul american este bazat pe abordare diferită, în care peste 250 uh, de organizații de dezvoltare a standardelor, organizații acreditate în Statele Unite, și 500, alte 500 care nu sunt acreditate dezvoltă diferite standarde. Deci cred că acesta este un factor foarte important și care trebuie, de care trebuie ținut, uh, ținut seama și e foarte important să facem diferența între standarde care susțin legislație și standarde care au legătură doar cu piața și care pot îmbunătăți comerțul, dar care nu sunt uh, nu se traduc în legislație publică și nu protejează interesul public. În cazul standardelor europene care au drept rezultat legislație și cu putere de legislație, uh, procesul este extrem de flexibil și instituțiile europene uh, s-au luptat uh, de mulți ani ca să reducă costurile și în același timp să se asigure că interesele publice sunt salvgardate. Așadar, este un proces deschis, se face un anunț foarte devreme în cadrul procesului în legătură cu Uh, cererea, uh, uh, nevoia unui standard care să susțină legislația europeană. Standardele armonizate sunt voluntare și ele reprezintă o alternativă pentru a oferi conformitate cu legislația europeană. În sistemul american, standardele pot fi incorporate în legislație doar cu titlul de referință. Asta înseamnă că ele devin obligatorii și că nu mai există o altă alternativă prin care poți să respecti legislația. Și așa se întâmplă când standardele sunt folosite pentru susținerea legislației. Procesul european de standardizare a fost îmbunătățit uh, substanțial prin regulamentul 1025 în ce privește faptul că toate cerințele care susțin uh, acordurile Organizației Mondiale a Comerțului și în care toate părțile interesate trebuie să aibă oportunitatea să contribuie și să comenteze procesul de standardizare. Așadar, avem în cadrul comunității reprezentanții industriei, uh, care ei, de fapt, suportă 95% din costurile sistemului de standardizare european, dar e important să subliniem că există o, o uh, mare, un mare interes în uh, activitatea IMM-urilor și uh, Uh, mulți membri au încercat să îmbunătățească, să încurajeze și să faciliteze înțelegerea și participarea IMM-urilor la procesul de standardizare și există de asemenea și o organizație soră, BEU, care uh, contribuie în mod activ la aceste standarde în ideea de a se asigura că bunurile pentru consum public uh, sunt uh, respectă interesele consumatorilor și de asemenea sunt și organizații de mediu care participă activ la acest proces de standardizare. Așadar e un cadru foarte larg și un angajament al tuturor membrilor uh, de, de a se asigura că interesele tuturor sunt uh, luate în considerare. E important să subliniem că în Europa există o referință uh, directă la standardizare și indirectă, mă scuze, la standardizare și asta ne place și vrem să o păstrăm. Asta înseamnă că te referi la standarde în comunicare și că acestea nu sunt uh, obligatorii, ci voluntare. Și acesta e instrumentul care asigură faptul că noi susținem inovarea prin intermediul procesului de standardizare. Așadar, noi credem că este posibil să contribuim la negocierile TTIP prin intermediul standardizării, dar nu am susține uh, schimbări în sistemul actual. Este extrem de important ca în uh, reglementările legate de uh, standarde și negocierile legate de standarde să fie convergențe de reglementare. Dacă există această convergență, va fi posibil să uh, colaborăm cu omologii noștri americani și să dezvoltăm standarde care, chiar dacă știm despre care, chiar dacă știm că gradul lor de acceptare în Europa va fi mult mai mare decât în Statele Unite, Asta nu se va întâmpla pe partea americană, dar cel puțin dacă avem stakeholderii relevanți eh, la, eh, participând la discuții, va fi posibil să dezvoltăm niște standarde comune care să ducă după aceea la cerințe de reglementare echivalente. Altfel am avea o lipsă totală de echilibru și n-ar fi niciun fel de simetrie în ce privește accesul la piață, în timp ce uh, stakeholderii europeni vor trebui să se descurce în jungla standardelor americane, să afle cum să aibă acces la piața americană și să îndeplinească cerințe care uneori uh, sunt obligatorii și chiar include incluse în standardele uh, lor, americanii în schimb să aibă acces complet la piața noastră atunci când standardele vor fi armonizate. În orice caz, suntem complet angajați să colaborăm cu omologii noștri americani, pentru că noi credem că există oportunități de colaborare uh, am uh, colaborat cu Institutul American de Standardizare pentru o așa numită platformă de standardizare transatlantică. Am încercat să identificăm subiecte specifice unde nu există standarde la nivel internațional, standarde cum ar fi ISO și ISI uh, și când uh, standarde pe care am putea avea o convergență de reglementare și uh, pe care am putea dezvolta specificații tehnice comune în Europa și în Statele Unite. Așadar, există posibilități, trebuie să fim dornici să susținem uh, aceste inițiative și toți actorii implicați trebuie să dorească să le susțină și să avem angajament din ambele părți ale Atlanticului față de acest uh, proces. Două cereri. Mai întâi, niciun fel de recunoaștere uh, reciprocă a standardelor. Asta ar duce la o asimetrie, la începește accesul la piața americană versus accesul la piața europeană. Și în al doilea rând, dacă există o cerere de a folosi standarde uh, care rezultă în legislație, mai întâi avem nevoie de convergență de reglementare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Așadar... Uh am rezolvat problema tehnică și acum putem să ne întoarcem la Jacques Perlmans, care este cercetătorul principal la preț și avem uh, prezentările, prezentarea lui pe ecranele din sală. O altă problemă tehnică, dar o să încep oricum. Mulțumesc pentru invitație și în special pentru că Comisia IMCO se ocupă cu multe probleme uh, cu care în mod normal se ocupă și TTIP-ul. Sunt probleme de reglementare, de piață internă, care acum capătă o dimensiune externă. Deci este aceeași expertiză. Nu pot uh, schimba slide-ul, nu? Puteți să faceți asta de la computer, pentru că altfel pierdem prea mult timp. Mulțumesc! Acestea sunt subiectele prezentării. Să trecem la următorul slide. Aici uh, aveți o definiție a TTIP într-un singur uh, slide. Uh, și coloana de mijloc este cea despre care vorbim. Restul sunt alte subiecte. Cercetarea economică a arătat, deși sunt multe lucruri de spus despre ea, a arătat că merită să examinez problemele de comerț uh, liber într-un sens mai larg și de bariere tehnice în calea comerțului. De ce? Pentru că dacă adaugi costurile acestor bariere la prețul unei facturi, aceasta crește cu 15 până la 72% și nu știu dacă aceste studii uh, sunt perfect corecte, dar arată că totuși există o diferență foarte mare și care merită eliminată și aici vorbim doar de bunuri, dar situația e la fel și în cazul serviciilor. Ce sunt aceste bariere tehnice în calea comerțului? Vedeți aici o abordare în trei stadii, ca să înțelegeți exact barierele non-tarifare sunt mai largi, uh, barierele de reglementare sunt uh, mai reduse și uh, ultimele sunt barierele tehnice. Dacă vrem să abordăm această problemă realmente, trebuie să înțelegem că există aceste încercări de mai bine de 20 de ani. Aceste uh, bariere au o natură mai degrabă uh, sistematică și ele trebuie abordate în mod sistematic și nu prin intermediul unor uh, negocieri punctuale abordarea acestor bariere cere metode, instrumente de reglementare, metode și teste. Ele nu au legătură cu nimic de ce se întâmplă pe teren, în, în ciuda ceea ce auziți uneori cea mai bună cale de a susține interesele ofensive ale Uniunii Europene este o abordare ambițioasă. Aș spune că propunerea europeană din ianuarie este una ambițioasă, este cu siguranță mai ambițioasă decât orice capitol uh, din, uh, cu privire la eliminarea barierelor din orice acord uh, de liber schimb pe care le-am avut vreodată. Și, în al doilea rând, este un scop foarte puternic și foarte puternic formulat de ce? Pentru că aceste bariere vor trebui menționate și rezolvate în cadrul unui acord comercial de bază și după aceea într-un acord permanent, dar asta nu trebuie să ducă la un uh, forum de discuții sterile, uh, trebuie să dea niște rezultate și ca să dea niște rezultate trebuie să aibă un scop puternic. Uh, propunerea aș numi-o uh, Singapore, uh, Single EU Plus, nu am timp să o detaliez. Nu cunoaștem însă propunerea americană. Poate sunt unii în această sală care o cunosc, dar eu nu știu și am încercat din toate puterile să o aflu. Am vorbit cu oameni și din Europa și din Statele Unite care știu tot, dar ei n-au voie, inclusiv cei care, mi-au, care au formulat propunerea, dar ei n-au voie să vorbească cu mine, au instrucții, instrucțiuni foarte dure Însă, dacă ne uităm la acordul Statelor Unite cu Corea, sunt patru dezavantaje majore, goluri uriașe comparate cu propunerea Uniunii Europene. Dar există și chestiuni și propuneri legate de transparență și cooperare. Însă Corus nu are niciun fel de articol în ce privește standardizarea, reglementarea tehnică și uh, marcarea și etichetarea și nu există nici măcar un obiectiv uh, central. Deci e un capitol, e uimitor, este un capitol care nu are un obiectiv. Uh, trecem acum la opțiunile pe care le avem foarte rapid, încă nu mi-ați dat decât 8 minute. Mai întâi, armonizarea. Răspunsul scurt aici este că va fi rară, dar nu imposibilă și vreau să subliniez punctul din mijloc, exemple de cooperare de reglementare internațională de tip soft care au funcționat. Uh, o prevedere uh, dură nu e o garanție mai bună uh, decât una soft. E foarte important să înțelegem acest lucru. Armonizarea standardelor e dificilă cu Statele Unite. De ce este dificilă? Pentru că modul evident prin care putem face asta este să bazăm pe standardele ISO IEC, așa cum a subliniat Elena Santiago înaintea mea. Și Statele Unite, practic, nu au niciun fel de standarde IEC și chiar și mai puțin începește standarde ISO. Standardele UE uh, sunt 20% uh, uh, identice începește IEC și 31% începește ISO. Vă imaginați? Statele Unite au câteva sute de standarde. Și mai au și altele, dar au deviații, pe când dacă ai un standard internațional, nu vrei să există deviații de la acest standard. Recunoașterea mutuală, mai întâi a reglementărilor. Eu sunt împotriva acestei idei. Așa cum unii dintre noastre știți, am uh, scris foarte mult pe domeniul recunoașterii uh, reciproce mutuale. E foarte dificilă. Sigur, când se face bine, este extraordinară. Uitați-vă ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene. Chiar dacă noi suntem inventatorii recunoașterii reciproce și avem un cadru foarte bun, chiar și acum avem nevoie de un, o reglementare de procedură specială 76 pe 2008. Vă imaginați cât de greu va fi să stabilim un regim special TTIP pentru asta? Eu pur și simplu cu americanii nici n-aș încerca să o fac. În ce privește recunoașterea reciprocă a standardelor, doamna Santiago a spus că e foarte îngrijorată de asta dacă folosim uh, cadrul existent pe ambele părți în acest moment, sigur că doamna Santiago e împotrivă și eu sunt. Uh, dar în raportul pe care îl uh, supun atenție Comisiei IMCO, am propuneri detaliate asupra modului în care, fără a schimba cele două sisteme, putem permite flexibilitate fără să afectăm piața unică. Nu pot să vă explic acest lucru în detaliu, dar pot să o fac în alt context și unele reforme din Statele Unite dau uh, posibilitatea să se întâmple același, acest lucru și să legăm de TTIP și pot să explic acest lucru de asemenea în detaliu. Uh, în ce privește uh, problema reglementărilor, reglementatorilor, acesta e o problemă și a reglementărilor. Problema nu este cum funcționează, ci cum nu funcționează. Văd trei posibilități de îmbunătățire și cred că toate cele trei sunt realiste atunci când Uh, aceste instituții de conformitate sunt uh, revizuite și TTIP-ul ar putea duce la, la, la o reformă a acestor instituții. Și vreau să subliniez că în protocolul CETA avem uh, uh cel mai mare MRE din lume, mai, mai mare chiar decât cel cu Canada și cu Statele Unite și după eșecul MRE-ului pe care l-am studiat, uh, nu susțin uh, nu susțin această formă și cred că uh, în cadrul capitolului uh, legat de introducerea capitolului privind barierele uh, în calea comerțului, trebuie să căutăm acele situații în care putem învăța din experiență. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. I'd like to join, uh, welcome. Mulțumesc foarte mult. Le urez bun venit și reprezentanților președinției letone și Consiliului. Mă bucur uh, să văd toate instituțiile europene implicate în această dezbatere și la această audiere. Următorul vorbitor este Johannes Kleis, care este director de comunicare la Organizația Europeană a Consumatorilor, BEUC. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, pentru că ne-ați dat ocazia de a vorbi despre protecția consumatorului în uh, legătură cu TTIP. Am și eu uh, slide-uri, dar nu sunt atât de importante ca ale domnului Pelkmans. Vor fi oricum disponibile pe site ulterior. Aș vrea să trec la următorul slide. De fapt, vreau să sar peste el pentru că cred că Comisia IMCO cunoaște foarte bine BEUC. Uh, ne ocupăm de drepturile consumatorului, punerea în aplicare a legislației, sustenabilitate, servicii financiare, drepturi digitale și așa mai departe. Vedeți că toate domeniile noastre de activitate sunt vizate într-un fel sau altul de TTIP și de aceea ne implicăm uh, în această discuție. În uh, scopul acestei prezentări, aș dori să fac o diferențiere între standarde, în sensul strict al cuvântului, uh, și standardele de protecție a consumatorului, care se referă la legi sau la nivelul de protecție. Și de altfel, acest lucru este valabil pentru întreaga dezbatere despre TTIP. Iar eu aș dori să, mă, să adaug un al treilea element, uh, și anume legislația viitoare sau procesul viitor de legiferare. Voi vorbi despre cadrul juridic privind protecția consumatorului viitorului, în vigoare în momentul de față, despre legiferarea viitoare și despre standardele tehnice. Oricum, doamna Santiago a vorbit foarte mult despre standardele tehnice, așa că eu nu voi insista foarte mult pe asta care este cadrul uh, legal actual privind um, protecția consumatorilor. Doamna președinte, putem să reducem puțin lumina ca să vedem mai bine pe ecran? Vedeți mai bine acum? Ok, lăsăm așa lumina. Thank you. So... Mulțumesc din punctul de vedere al uh, consumatorilor, evaluarea dacă TTIP are implicații pozitive sau negative uh, nu se poate face doar pe baza argumentelor economice pentru că cifrele oricum uh, sunt destul de uh, controversate. Dacă facem comparația cu piața unică europeană, uh, pentru consumatori nu sunt doar beneficii economice. Bineînțeles, beneficiile economice sunt importante pentru că se reduc costurile pentru companii, se reduce povara administrativă, ceea ce duce la prețuri mai mici pentru consumatori și la costuri mai mici ale serviciilor. Deci consumatorii au beneficii economice evidente, dar există beneficii suplimentare ale pieței uh, unice europene care țin de standardele comune de protecție. Practic, uh, noi respectăm uh, principii fundamentale precum raportul risc-beneficii, principiul precauției sau um, consensul larg al societății și implicarea societății. Până la urmă este vorba despre încrederea consumatorilor în piață și în piața unică. Mulțumesc. Mai departe, în ceea ce privește acest cadru juridic actual de protecție a consumatorului, negociatorii spun că Comisia Europeană nu va uh, reduce standardele existente Sigur, le acordăm uh, prezumția de nevinovăție, însă lucrurile devin mai puțin clare când vorbim despre recunoașterea reciprocă și domnul Pelkmans a vorbit uh, despre recunoașterea reciprocă și despre scepticismul său uh, la adresa sa. Poate că legile actuale nu vor fi schimbate, însă există un risc de slăbire a nivelului de protecție, iar riscul pe termen scurt este ca produsele de pe piață uh, nu se conformează cu așteptările legitime de conformitate cu regulile europene, iar riscul pe termen lung este ca uh, la un moment dat să existe presiuni asupra Uniunii Europene, uh, pentru că companiile europene vor vedea că companiile americane au un avantaj competitiv din cauza unor standarde mai puțin stricte. Așadar, există în continuare destul de multă neclaritate legată de funcționarea recunoașterii reciproce în viitor, mai ales uh, ținând cont de sfera de aplicare destul de largă a TTIP și mă voi referi la asta în câteva momente. Tot în ceea ce privește cadrul juridic actual, auzim uh, adesea despre etichetare ca o modalitate de a depăși diferențele în uh, standardul de protecție. Totuși trebuie să fim uh, prudenți, pentru că există deja foarte multe informații pentru consumatori și de aceea etichetarea trebuie să fie inteligentă și consumatorilor trebuie să li se ofere numai informațiile necesare. Așadar, uh, noile logo-uri trebuie să fie testate pentru a ține cont de uh, diferențele culturale între utilizatori. Iar uh, etichetele nu trebuie să înlocuiască acțiunile autorităților. Nu trebuie să spună, de exemplu, conține un disruptor endocrin, care, ceea ce nu este de înțeles și de dorit, bineînțeles. Pe de altă parte, consumatorii se așteaptă ca bunurile să fie sigure și se bazează pe autorități pentru a-i proteja împotriva produselor nesigure, iar etichetele nu trebuie să pună o povară pe consumatori. De exemplu, o etichetă legată de um, o etichetă care spune acest produs nu conține organisme modificate genetic. Poate că unii consumatori vor să consume organisme modificate genetic și atunci ar trebui să se scrie mai degrabă acest produs conține organisme în loc să spună că nu conține. Următorul uh, aspect se referă la procesul viitor de legiferare. Asta înseamnă că trebuie să ne extindem uh, reflexia cu privire la beneficiile consumatorilor dincolo de regulile existente. Uh, Uh, și să ținem cont de libertatea de a reglementa în viitor. În momentul de față, uh, așa cum s-a menționat uh, deja de doamna președinte, acest document a fost publicat acum două săptămâni și a fost discutat la ultimele negocieri cu Statele Unite. Credem că acest document conține o serie de elemente care ne afectează capacitatea de a legifera în viitor ceea ce poate avea consecințe negative din punctul de vedere al consumatorului. Și am să menționez aici câteva aspecte. Credem că dacă se prevede uh, că părțile um, fac uh, un uh, schimb de punct de vedere cu privire la anumite planuri, adică acte legislative care nu au fost adoptate, există riscul că atunci când acele acte normative sunt supuse atenției Parlamentului și Consiliului, acestea ar fi putut să fie atenuate având un impact redus asupra relațiilor comerciale și există riscul um, uh, să nu uh, se ia anumite decizii atunci când există diferențe majore între UE și Statele Unite. Uh, deci noi nu suntem pentru cooperarea în materie de reglementare. Sigur, cooperarea pe chestiuni tehnice, cum ar fi um, farurile pentru mașini, da, această cooperare este pertinentă și uh, se vorbește în acel raport despre cooperarea tehnică. Însă există riscul ca sub pretextul reducerii impactului asupra relațiilor comerciale, uh, celălalt partener să se amestece în procesul nostru decizional. Aș vrea să menționez uh, că am observat o discrepanță între comentariile publicului cu privire la, comenta- la cooperarea în materie de reglementare și textul juridic. doamna Malström uh, a publicat uh, un document în aceeași zi în care a fost publicată și Um, publicat și raportul și spune că acest gen de cooperare s-ar concentra pe regulile sau pe normele tehnice. Însă textul merge mult mai departe și spune uh, se, sunt acoperite acte de reglementare care determină cerințe sau proceduri um, conexe referitoare la caracteristicile sau metodele de protecție, prezentarea sau utilizarea produselor. Dar, uh, uh, de exemplu, un produs poate să conțină anumite reziduri dintr-o într-o substanță uh, chimică. Deci trebuie să fie informații relevante din punctul de vedere al consumatorului. Uh, se spune de asemenea că anumite domenii specifice vor fi excluse din uh, sfera de aplicare a cooperării de reglementare. Însă, din punctul nostru de vedere, putem spune că aspectele legate de protecția datelor nu pot fi excluse în viitor. Așadar, uh, Uh, se, această cooperare în materie de reglementare poate să aibă uh, efecte dăunătoare din punctul de vedere al uh, protecției consumatorului. În fine, aș dori să mă refer puțin la standarde și la ceea ce spunea doamna Santiago, cum că există o implicare a organismelor de standardizare. Și noi credem că aceste elemente trebuie luate în considerare atunci când vor avea loc discuții cu privire la uh, eliminarea diferențelor în procesele de standardizare între UE și Statele Unite. Ultimul meu slide se referă la faptul că astăzi nu am avut timpul să vorbim despre ISDS, adică de uh, soluționarea disputelor referitor la investitori. Dar puteți uh, să dați click uh, pe acel hashtag uh, Jeff Weekend, unde se vorbește despre riscul care există la adresa protecției consumatorului în Europa. So far there are... Până acum am cinci vorbitori pe listă. Mergem mai întâi la coordonatori. Evelyn. Evelyn, dorești să intervii? Dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul, vă rog să-mi semnalați. Voi lua întrebări în calupuri de câte trei. Pascal, do you want to Pascal, vrei să fii pe lista vorbitorilor? Nu. Până acum avem așa. Evelyn Gerhardt, Ana Maria Curața Bild, Nicola Danti, doamna Grapini, doamna Stiller, doamna Șache, Mariette Șache și Pascal Armo. Altcineva? Nu. Bine. Evelyn. Ja, uh, Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte utile. Trebuie să încep cu o concluzie. Mi-am notat următoarea întrebare. atunci când a vorbit doamna Santiago Sid, des, a vorbit despre recunoașterea reciprocă, dar mi-ați și răspuns imediat la întrebare. Mi-ați spus că există probleme majore. De fapt, toți cei trei vorbitori au uh, menționat problemele existente. Iată, asta se reflectă și în discuția pe care o avem în uh, public și e un aspect pe care trebuie să-l studiem cu atenție. Am o întrebare. În uh, legislatura anterioară am vorbit despre regulament, despre o modificare a normelor de standardizare și am vorbit și de domeniul serviciilor, care este diferit, desigur, de uh, standardizarea de produse. Și dacă am înțeles eu bine, și aici se vorbește de standardizarea în domeniul serviciilor. Aș fi dorit să știu ce părere aveți, chiar dacă nu e neapărat de competența dumneavoastră, e însă un aspect foarte important, aș spune. Și a doua întrebare pe care aș dori este pentru, să o adresez este pentru domnul Claes. V-ați referit la etichetare, uh, notarea provenienței și din câte știu, SETA ar putea fi un model pentru TTIP. Știți că Parlamentul European e foarte interesat să existe uh, etichetarea prevenției, dar dacă ne uităm la SETA, există foarte multe da, reguli acolo ceva mult diferit față de ce am propus noi în calitate de Parlament European și aș dori să știu ce părere aveți. Uitându-mă așa la ceea ce apare în SETA, mi-e milă de companii. Niciodată nu vor ști de fapt ce trebuie să eticheteze dacă vor încerca să citească cele 1700 de pagini din text. Și în al treilea domeniu ca să mai las întrebări și colegilor mei, cooperarea în domeniul reglementării. Și aici aș dori să mi se spună ceva în plus. Care credeți că sunt șansele? Eu nu le-am descoperit încă. Și ce riscuri vedeți în acest domeniu? poate le putem defini un pic mai concret. Mi se pare că aici, chiar și când e vorba de standardizare și de servicii, pot apărea probleme mari. Și când vorbim de dezvoltarea dreptului consumatorilor, spune și domnul Claes că nu e vorba doar de costuri, ci și de calitate și de alte elemente importante în acest sens. Mulțumesc! Domnul Dalton, coordonatorul ECR, coordonatorul PPE și-a cerut scuze, dar va vorbi altcineva în locul dânsului. Thank you very much. Um, uh, Mulțumesc. Data trecută când am vorbit despre acest subiect, uh, Uh, menționam că pentru consumatori uh, ar fi bună um, o chestiune legată de tarife și s-a creat uh, o neînțelegere. Această înțelegere despre tarife totuși a fost înțeleasă greșit. Tarifele sunt prețuri impuse pentru bunuri și servicii. Care ar fi impactul acestui deal legat, legat de, tarifuri, de tarife asupra consumatorilor pentru bunurile pe care le importăm din Statele Unite? A doua întrebare se referă la barierele tehnice în calea comerțului. Este o chestiune mai dificilă pentru că unele aspecte au legătură cu standardele noastre. Chiar și noi în Europa avem dificultăți um, în acest sens. Sincer să fiu, uh, unele lucruri uh, pe care le-am auzit în ultimii câțiva ani uh, ne sugerează că Statele Unite ar fi un fel de vest sălbatic fără nicio reglementare. Poate că acum mulți ani era așa, dar acum totuși este o țară destul de avansată în materie de reglementare. În unele domenii standardele lor sunt chiar mai ridicate decât ale noastre. De unde întrebarea mea următoare. Chiar credeți că bunurile americane sunt nesigure? Any other? Okay. Ana Maria Corazza. Ana Maria Corazza Bild. Mulțumesc foarte mult. Ieri la Berlin, când Cecilia Malmström uh, a fost prezentă la uh, discuții, au existat uh, mii de protestatari care au spus că acest um, acord um, subminează standardele de protecție a consumatorului în Europa în Europa vedem acest întreg val anti-american Uh, este practic noua tendință gen acta, care mă îngrijorează destul de mult și pe mine și pe alții care de ani de zile ne luptăm în această comisie pentru protecția consumatorilor și pentru un nivel uh, de standarde mai ridicate, pentru un nivel mai ridicat de protecție a datelor personale. E clar că avem o problemă de comunicare. Faptul că avem această dezbatere publică și faptul că avem uh, mii de audieri, uh, implicări ale ONG-urilor, rapoarte în Parlament, ne arată că există un angajament din partea decidenților de a transparentiza uh, aceste negocieri mai mult decât oricare altele din istoria Uniunii Europene. Și totuși, oamenii spun că aceste negocieri sunt netransparente și nedemocratice, deși se trece prin parlamentele naționale și prin toate nivelurile corespunzătoare. De aceea, sunt un pic uh, îngrijorată că uh, semnalați uh, doar uh, aspectele care nu sunt bune și nu vorbiți despre beneficiile enorme pentru consumatori. Statele Unite nu sunt sunt uh, țara cea mai puțin dezvoltată, cu standardele cele mai puțin dezvoltate din lume. Dacă vă duceți uh, la New York, um, aveți probleme la spital, dacă cumva vă îmbolnăviți într-un restaurant, nu cred că este așa. Deci cum pot organizațiile de consumatori din Germania să hotărască că acest acord este împotriva consumatorilor când încă nu avem un text? Practic spunem nu la ceva ce încă n-am văzut. Sper așadar să existe un simț de răspundere în organizațiile care se ocupă de protecția consumatorului și de standarde pentru a prezenta niște date concrete. Chiar vom fi uh, invadați de puiul cu clor în Europa? Spuneți-ne dacă așa este pentru că este clar uh, în mandatul Comisiei că standardele de securitate alimentară nu vor fi uh, periclitate. Am o întrebare specifică pentru tine, Elena, și în numele colegului meu, coordonator de la PPE. Spuneați că eliminați în totalitate recunoașterea reciprocă și înțeleg de ce, dar eu totuși n-aș elimina-o complet înainte de a avea un text Spuneați că mai întâi trebuie să avem convergență în materie de reglementare pentru înainte de a avea uh, uh, standarde. Dar uh, asta vreți să spuneți? Sper că am înțeles eu greșit, pentru că asta ar însemna uh, să avem o, niște legi comune în Europa și America. Abia după aceea am putea să avem convergență în materie de standarde. Evident, uh, convergența standardelor este o chestiune importantă. Dacă am înțeles eu greșit, îmi cer scuze. Catherine Stiller. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și antevorbitorilor mei. În mandatul anterior am avut o prezentare a Elenei și acum un an uh, ne dădeai mai multe speranțe uh, că ne îndreptăm uh, către crearea unei piețe unice dincolo de Atlantic. Acum uh, am avut uh, peste 5.000 de uh, mail-uri, iar 85% dintre ele sunt complet împotrivă. Este o situație destul de tristă, pentru că nu avem încă nimic înscris. Și atunci cum pot fi oamenii împotriva a ceva ce nu avem? Au existat situații în care, într-adevăr, am fi putut comunica mai bine pentru a atenua temerile oamenilor și am fi putut să le oferim uh, ceva mai rațional, uh, astfel încât să nu fie împotrivă doar așa, uh, de dragul de a fi împotrivă. Care sunt standardele pe care nu putem avea cooperare? Știm că se va vota întâi CETA, apoi soluționarea disputelor între state și investitori. Aceasta are legătură și cu acordul cu Canada. Pe de altă parte, au s-a vorbit uh, și despre uh, faptul că există această agendă anti-americană. Cred că este regretabil uh, acest lucru. Trebuie să vedem care sunt domeniile în care nu putem coopera pentru a atenua temerile oamenilor. Noi, unii nu susțin un acord care să conțină aceste clauze ISDS soluționarea disputelor între state și investitori. Așa să știu ce credeți, care sunt standardele pe care putem coopera, chestiuni legate de CETA, Data trecută când ați fost aici, ne gândeam că se va ajunge la un acord în toamna anului trecut. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Doamna președintă Catherine, încerc scuze, dar trebuie să mergem mai departe. Voi încheia, mulțumesc, doamnă președinte, uh, oricum, ISDS uh, este bine să fie clarificat clar în acord. În plus, există și aspecte care ne vor permite să îi liniștim pe consumatori. Următorii vorbitori uh, vor fi întrerupți după un minut. Nicola Danti acum. Allora faccio velocissimo. Allora, io penso che la segretezza della trattativa fa... în ce privește confidențialitatea, eu cred că aici apar probleme. Cred că acest tratat ne-ar putea da șansele unui acord mai bun, cu standarde mai bune pe ambele părți ale Atlanticului. Nu e vorba doar de standarde europene aici. Eu cred că avem nevoie de garanții mai bune. Alte țări au astfel de garanții mai bune. Sunt elemente Uh, și interzise în Statele Unite care sunt permise în Europa. Deci, uh, cred că am putea ajunge la un acord care să garanteze cea mai bună protecție a consumatorilor pe ambele părți. Nu cred că există Europa perfectă și că Statele Unite sunt cei răi și că n-ar avea protecția consumatorilor. Ar fi greșit să etichetăm lucrurile astfel. Trebuie să vă întrerup. Aveți întrebarea? Dezbaterea va avea loc ulterior, dezbaterea publică va... Vom avea timp să atunci suficient. Acum e momentul să puneți întrebări. Întrebarea. Eu cred că există norme americane mai bune pe alocuri decât normele europene. Am putea lua cele mai bune norme de pe ambele părți, astfel încât fiecare să accepte normele celuilalt, dacă sunt cele mai bune. Doamna Grapine. Doamna președintă, încerc să mă încadrez în, într-un minut. Ehm, pentru mine a fost, eh, mesajele de astăzi au fost eh, îngrijorătoare pentru că observ că ne transmiteți chiar dumneavoastră niște greutăți care ar exista în negociere. Este clar că nu mai putem da înapoi. Uniunea Europeană trebuie să aibă acest, acest acord cu Statele Unite. Dar eu pun întrebarea concretă. Cum putem să asigurăm în cadrul negocierilor două obiective importante ale Uniunii Europene? Da? Pe de o parte, intrarea și ieșirea din cele două piețe trebuie să fie în aceleași condiții, să nu dezavantajăm întreprinzătorii, producătorii din Uniunea Europeană și, în al doilea rând, să asigurăm uh, protecția consumatorului. Nu putem să uh, mergem cu standarde diferite și, sincer, eu nu am înțeles cum vreți să armonizăm ca un produs din Uniunea Europeană să intre în aceleași condiții în piața Statelor Unite și un produs din Statele Unite în aceleași condiții în piața din Uniunea Europeană pentru că orice standardizare, trasabilitatea produsului, costuri de verificare din Uniunea Europeană ă, ă, crește prețul produsului. Dacă dincolo nu există aceste costuri, evident că nu poate fi un comerț echitabil. All right, Thank you, madam. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări. Una pentru domnul Kleis. Când lucrăm pe TTIP, ne concentrăm pe cetățenii noștri și doream să vă întreb ce credeți despre îmbunătățirea puterii de cumpărare a consumatorilor. Ce poziție aveți dumneavoastră sau BUC privire la aceste elemente? Trebuie să ne păstrăm calitatea vieții în sensul cât mai larg, asta pe termen lung, și de aceea am discutat despre standardizare, ați spus-o și dumneavoastră, vă îngrijorează, am înțeles. Comisia, negociatorii ne-au spus că standardele în domeniul securității alimentare, servicii publice și mediu nu vor fi uh, scăzute. Și dori să știu dacă sunteți satisfăcut de aceste declarații și ce se va întâmpla cu toate acele standarde iubite uh, dacă în 20 de ani economiile în creștere vor juca un rol mai important în economia globală. Și pe domnul Peltman aș dori să-l întreb. Sperăm că nu va avea loc un eșec, dar dacă se va întâmpla totuși asta, ce se va întâmpla cu poziția Uniunii Europene, poziția ca partener de negociere în Europa și poziția concurențială? Domnul Ahimo, Rimont. Mulțumesc. Nu-mi plac scenariile catastrofale sau uh, atitudinea antiamericană, dar nici laude fără substanță. Eu am o poziție critică aici, mai ales dacă citesc la ce s-a negociat la CETA și mă refer la ce spune doamna Gephardt. La CETA, din cele 1400 de elemente de protec- protejate de denumire geografică se pierd, adică sunt păstrate doar în jur de 140, rămân 1200 neprotejate. Deci o companie canadiană, așa cum citesc eu textul, poate produce o șuncă de ardeni fără să garanteze proveniența cărnii sau modul de producție. Și atunci, întrebarea pe care o adresez tuturor dacă SETA e un model pentru TTIP. Nici TTIP nu va garanta această protecție a denumirii geografice? Asta ne dorim? Cred că nu. Would each of the speakers like to literally take a... Dăm cuvântul uh, celor trei vorbitori, un minut fiecare putem primi observații în scris dacă doriți. Nu vreau să blochez discuția, dar trebuie să avem nevoie de timp să dăm cuvântul și comisiei, așadar un minut fiecare. Începem cu doamnele. În ceea ce privește recunoașterea reciprocă, acolo cred că au fost niște neînțelegeri am spus că Europa reprezintă modelul unui standard unic, iar Statele Unite există mai multe modele. Avem un standard european și 10-12 standarde americane. Cum putem recunoaște, cum, foarte, cum putem garanta recunoașterea reciprocă? Avem nevoie de acces la piața americană pentru standardele europene, dar standardele americane care vor fi alese nu vor garanta acces la piață. Așa au fost convenite uh, legislațiile. dar standardele nu pot fi soluția pentru convergența de reglementare. Tocmai din acest motiv, pentru că Europa folosește standardele diferit. Dăm acces la piața europeană, dar nu primim acces la piața americană. Am spus că pe lângă acestea mai avem 700 de uh, autorități reglementare și mai există scheme obligatorii de certificare incluse în standard și în regulament. Iar în sistemul european avem multe declarații proprii de conformitate, iar standardele sunt voluntare până nu există convergență de reglementare, nu vom putea avea simetrie în accesul la piețe. Nu dorim să avem o poziție negativă, nu, din contră. Dar ce am dori să facem este să lucrăm cu partenerii americani și cu actorii implicați. La urmă, standardele nu vin eh, din ceruri, dar ce interesat, care se așează în jurul mesei și stau de vorbă, investesc timp și bani în uh, elaborarea de specificații tehnice care le va aduce beneficii până la urmă, dacă așadar cei interesați <coughs> doresc să susțină o dezvoltare comună de standarde, noi suntem gata să o facem și există două teste pilot. Costume de protecție pentru femei în poliție nu există legislație și am vrut să vedem dacă putem face ceva în acest sens, și biologie sintetică. Am nevoie de astfel de protecție pentru a putea conduce această ședință. Dăm cuvântul domnului Clive. Voi încerca să răspund întâi întrebării despre tarife, o înțelegere în acest sens, dacă tarifele ar fi scăzute Asta ar fi benefic pentru consumator și am spus întotdeauna în declarațiile noastre că există beneficii potențiale pentru, eh, prin intervalul TTIP, de exemplu scăderea costurilor. Dar nu e singurul element pe care să-l discutăm. Ar fi unul din avantaje. Niciodată n-am spus că Statele Unite sunt un vest sălbatic, nereglementat. Lucrăm eh, în dialogul consumatorilor împreună cu colegii din Statele Unite și ei au îngrijorări despre reguli din Europa. De aceea n-aș spune că noi suntem întotdeauna cei mai buni când vine vorba de protejarea consumatorilor. Iar cât privește transparența și societatea civilă, trebuie să spun că nu pot vorbi în numele societății civile din Europa. Dar ce vă pot spune este că atunci când vorbim de organizații de protecție a consumatorilor, membrii noștri nu spun că ar fi împotriva TTIP. Și noi vrem să vedem textul final și să facem observații pe textul final. Dacă vorbim despre transparență, am vorbit despre capitolul de cooperare, textul a fost publicat în ianuarie. Data viitoare când vom putea spune ceva, va fi la sfârșitul negocierilor, poate într-un an sau doi. Iar în acea perioadă, din cauza lipsei de transparență nu putem spune nimic pe fond. Nu există o, abord, o audiere publică de ce există riscuri și ce se întâmplă. E tocmai de aceea vă aflați aici, spune doamna președinte. Mulțumesc pentru că ați venit astăzi pentru a face aceste observații. Am luat notă de ele și dacă mai doriți, trimiteți-ne observații și în scris. De ce sunteți aici? Pentru că vrem să auzim vocea consumatorilor și să includem în discuție și negociatorul șef. Domnul Perkmans. Prea multe întrebări pentru un minut. Propun să schimbăm standardul unui minut, să adăugăm mai multe secunde. În ceea ce privește armonizarea uh, elementelor de reglementare, trebuie să avem folosim termenii potriviți. Am dat exemple și în text. Dacă există o dezbatere publică despre TTIP, există două. Este o campanie și o dezbatere. Asta e partea dezbaterei. E ceva serios. Oamenii încearcă să asculte și să facă o analiză serioasă. Din păcate, e un subiect masiv nu poate fi explicat într-o pagină. Dar dacă ai o campanie, poți scrie totul pe Twitter în 140 de caractere. Și doresc să recomand parlamentarilor, deputaților care au puțin timp să citească raportul ECIP, raport foarte scurt, care analizează campania ONG-urilor din Germania cu privire la mass mediile sociale. 86% din subiectele discutate pe rețelele sociale vin din partea unui singur, unui singur ONG, uh, organizația ATAC, Antiglobalizare, care bombardează zi și noapte uh, rețelele sociale și sunt împotriva pentru că nu interesează ce am spus, ce avem noi de spus. Deputații nu ar trebui să-i asculte, asta este recomandarea mea. Dar ascultați pe alții care sunt mai serioși, nu pe aceea. În cât privește recunoașterea reciprocă a standardelor, sunt de acord cu doamna Santiago, dar nu întru totul. Cred că există propuneri bune pe ambele părți. Au fost discutate și în briefing, unde putem aduce flexibilitate fără a schimba sistemele și ar fi destul de bine. Iar condiția noastră ar fi că dacă standardele americane să fie recunoscute de noi prin procedurile noastre, nu pot fi standarde ISO, pentru că atunci nu sunt complete. Și, în ultimul rând, despre competitivitate. Doamna Schranke dacă am putea înregistra un eșec la TTIP, e greu de spus, adică e slabe șanse, dar nu știu nici dacă vor reuși așa cum aș dori eu să reușească. Dacă ar, am înregistra un eșec, am putea spune două lucruri. Noi vorbim aici totuși de sectoarele industriale, standarde și așa mai departe. Dar sunt și sectoare unde am dori care să ar dori ca TTIP-ul să dispară, dar tocmai în sectoare unde suntem competitivi. Bunuri electronice. Avem probleme mari cu uh, obstacolele comerciale Statele Unite, dar avem un surplus, un domeniu foarte competitiv. Poate e și o legătură, nu știu. Pe de altă parte, pe substanțe chimice, cererile în Europa, cerințele sunt mai mari, suntem însă foarte competitivi. Nu dacă continuăm modul de suprareglementare actual, dar trebuie să vedem lucrurile de la un caz la altul. Domeniul auto, suntem exportatori puternici. Trebuie să luăm sectoarele unul câte altul. TTIP aduce cu sine niște ocazii mari, dar nu înseamnă că dacă nu vom avea TTIP, nu am putea face nimic pe lângă TTIP sau B, că ne-am scufundat. Nu, nu ne vom scufunda. Mulțumesc, așteptăm interes să citim raportul și dau cuvântul colegei mele. Président, nous allons... Mulțumesc, doamnă președinte. O să începem imediat al doilea panel, pentru că deja suntem în întârziere cu 15 minute, încercăm să recuperăm. Așadar, acest panel se va referi la cooperarea în domeniul reglementării sectorul auto, Primul prezentator, domnul Ivan Odac, este membru al TTIP Advisory Group și a Consiliului de Administrație a Institutului Aspen din Praga. A fost președinte al uh, unei dintre cele mai importante grupuri de interese la Bruxelles în sectorul auto, uh, adică Asociația Europeană a Fabricanților de Automobile. Vă dau cuvântul, domnul Odac, 8 minute, vă rog să nu depășiți. Ladies and gentlemen, and thank you very much, uh, both Mulțumesc, bună dimineața. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să mă adresez uh, audienței noastre. Vă dau câteva cifre pentru început. N-a vorbit nimeni pe cifre astăzi, deci voi face eu foarte pe scurt. Domeniul auto, 10% din comerțul UE SUA ține de domeniul auto. 35% din vânzările globale țin de domeniul auto și 50% din comerțul global. Este 50 de milioane de euro, deci autoturisme și piese, aproape un milion de vehicole uh, vândute între Statele Unite și Europa. <clears throat> Dacă ne uităm la studii cu privire la obstacolele comerciale, se arată clar că 26% din taxe, iată, vin din astfel de situații. De aceea e importantă această cooperare. Dacă eliminăm taxele, doar 25% din MTB-uri ar spori exportul din UE spre SUA cu aproximativ 150%. Studii uh, elaborate de comisie. Cât privește creșterea și ocuparea forței de muncă, această creștere ar însemna 1,5% în domeniul auto, auto, deci iată impactul. Cât privește cooperarea și convergența, ce avem deocamdată și ce vom avea pe viitor privește reglementările, dacă ne uităm la mandatul de negociere, vorbește clar de un nivel ambițios de compatibilitate de reglementare prin recunoaștere reciprocă, o mai bună cooperare între autoritățile de reglementare, armonizare și fără a duce prejudicii drepturilor autorităților reglementare. S-a vorbit de uh, relația cu Corea. Am fost împotriva acelui acord, sunt de acord, recunosc acest lucru. Dar e primul acord internațional important unde industria de ambele părți ale Atlanticului susține acordul. Am făcut prezentări acum doi ani. Am avut reprezentanțe ambelor industrii și am susținut un acord comprensiv cu trei piloni. Voi uh, reveni asupra acestea. Eliminarea taxelor, convergență de reglementare și cooperare pe regulamente viitoare și în forumuri internaționale precum cel de la Geneva. Așa cum ați văzut, cele mai mari uh, economii și impactul pentru industrie și consumator vine din convergența de reglementare. Deci nu doar marii producători auto, ci și IMM-urile în țări precum Republica Cehă, de exemplu, care nu va exporta autoturisme în viitorul apropiat către Statele Unite, dar IMM-urile vor beneficia pentru că exportă componente fie către Statele Unite, fie către alte țări care apoi le incorporează în autoturisme. Și clepa recunoaște acest lucru. Ea reprezintă industria componentelor auto. Obiectivul, pentru că trăim totuși în două sisteme diferite, cel american și cel european. Ideea este să arătăm o echivalență a rezultatelor regulamentelor. Nu putem merge rând cu rând, e imposibil, dar putem folosi niște pachete ne eh, referim, de exemplu, la lumini, la parbrize și așa mai departe. Deci am avea aproximativ 60% din TBT-uri și prin studii putem arăta că aceste pachete sunt compatibile. Dacă am putea face asta și negociatorii vor trebui să poată face acest lucru, am progresa mult. Asta cere o strânsă cooperare între cele două părți. S-a mai spus și direct sau indirect, fie unii susțin că dețin supremația cu privire la aceste cerințe de reglementare. Dar dacă așa începem să discutăm, putem uita, nu putem discuta. Trebuie să începem să cooperăm la nivel legal. Sistemele diferit, sunt diferite, da, trăim în sisteme diferite, dar nimic nu îl împiedică pe regulator să arate care sunt rezultatele, fără a scădea standardele. Industria auto a spus întotdeauna că nu dorește să scadă standardele de siguranță și mediu. Pentru regulamente din viitor e la fel de important. Noi credem că există o nevoie de strânsă cooperare între autorități de reglementare pe ambele părți ale Atlanticului și direct și în forumuri internaționale. Există întâlnire la Geneva, există altele, există acordul din 99. Există locuri unde UE și SUA pot și trebuie să coopereze cât privește viitoare texte legislative. E foarte important. Când vorbim de autoturisme fără șofer, de autoturisme electrice și așa mai departe, acestea vor veni pe viitor și de aceea, în acest sens, trebuie să cooperăm. Asta ne-ar permite să fim cei care stabilesc standardele internaționale în domeniul auto. Acum că o vom face printr-o autoritate de uh, cooperare în domeniul reglementării sau în alt fel, nici nu contează până la urmă. Pur și simplu trebuie să avem o cooperare foarte strânsă între autoritățile de reglementare pe ambele părți ale Atlanticului sistemul uh, de alertă rapidă, schimb de informații și așa mai departe, consultări la intervale regulate. Și în finalul acestei părți trebuie să lucrăm împreună pe cercetare și dezvoltare. Putem identifica proiecte unde putem lucra pe viitoare texte de reglementare. O putem face împreună. În concluzie, așadar, Negociatorii trebuie să respecte mandatul de negociere, trebuie să ajungă la un nivel ambițios de compatibilitate în domeniul reglementării, de coerență. Asta va aduce marile beneficii, mult mai mare decât dacă doar eliminăm taxele. Și în al doilea rând, convergența și cooperarea în domeniul reglementării trebuie să rămână și pe viitor. Nu putem să ne uităm doar la reglementele existente și cele din viitor. Dacă reușim să ajungem la un acord comprensiv pe aceste, acești trei piloni, eliminarea taxelor, echivalența rezultatelor cerințelor de reglementare și cooperarea în viitor, dacă deci nu reușim să ajungem la acest acord, am pierdut o mare șansă. Am mai pierdut această, ocazie, această șansă și cu alte ocazii, cred că nu ne putem permite să pierdem din nou. <coughs> Mulțumesc, domnule Dacă al doilea uh, panelist, domnul uh, Jürgen Mates, uh, senior economist la Institutul de Cercetare Economică din Köln și care a făcut multe recomandări în ce privește modul în care uh, trebuie pregătite economiile pentru viitor în acest moment pregătește o comunicare privind cooperarea de reglementare pentru Comisia INCO în domeniul auto. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Am câteva mesaje, trei mesaje principale. Sigur, se vor repeta unele lucruri care s-au spus deja, dar voi încerca să am o structură cât mai clară. Primul mesaj, cooperarea de reglementare uh, este cheia în a culege roadele TTIP și este extrem de promițătoare în ce privește sectorul auto. În al doilea rând, cooperarea de reglementare nu pune în pericol uh, protecția consumatorilor și nici autonomia legislativă a Parlamentului European dacă propunerea Comisiei începește cooperarea de reglementare uh, poate servi drept uh, orientare. În al treilea rând, cooperarea de reglementare este foarte complicată și din experiență știm că progresele vor fi Uh, lente și dificile. În primul lucru, cooperarea de reglementare în domeniul auto. Antevorbitorul meu a prezentat deja uh, cifrele. Ideea este că tarifele sunt deja reduse. Principalele beneficii vin din reducerea barierelor non-comerciale împotriva comerțului <clears throat> și asta are potențialul unor economii, unor reduceri de costuri mari care să fie în beneficiul consumatorilor. Acest lucru trebuie exprimat clar. Uh, în afară de asta avem uh, efecte pozitive asupra IMM-urilor, pentru că IMM-urile sunt uh, în special descurajate de barierele non-tarifare în comerțul transatlantic și toată lumea știe că IMM-urile sunt foarte importante pentru crearea de locuri de muncă. De asemenea, trebuie să subliniem importa, importanța eliminării tarifelor, așa cum a spus domnul Odac mai devreme. Alte motive pentru care Există un potențial mare în sectorul auto. Uh, Statele Unite sunt cea mai mare piață pentru exportatorii auto. Uniunea Europeană are exporturi destul de puternice și un surplus comercial. Avem uh, interese în special în ce privește barierele non-tarifare și de asemenea și în ce privește unele tarife vamale. În al doilea rând, protecția consumatorului după părerea noastră, nu este pusă în pericol și temerile că ar fi o cursă spre cel mai mic numitor comun sunt uh, neîntemeiate. Standardele protecției consumatorilor, s-a spus acest lucru și mai devreme, uh, nu sunt mai reduse în Statele Unite. Lipsa principiului precauției în Statele Unite este compensată de sistemul uh, de responsabilitate în, conform codului civil. Deci, practic, există uh, uh, situații similare. Există un angajament politic clar, așa cum s-a spus, din partea Comisiei și din partea liderilor politici de pe ambele maluri ale Atlanticului, ca standardele europene să nu fie reduse de TTIP și că principiul precauției va fi susținut. De asemenea, abordarea Comisiei față de cooperarea de reglementare implică faptul că recunoașterea uh, reciprocă se va aplica doar atunci când echivalențele Uh, uh, s-au dovedit în domeniul uh, regulamentelor legate de protecția mediului sau de protecția consumatorului. Deci numai când se stabilește se dovedește această echivalență, atunci uh, uh, are uh, sens abordarea de tip cluster. Sigur, e o chestiune complicată la care voi reveni mai târziu, dar e important să spunem că, în primul rând, cooperarea de reglementare se referă la identificarea barierelor inutile în calea comerțului cu păstrarea standardelor de protecție a consumatorului. De asemenea, uh, autonomia legislativă a Parlamentului nu este pusă sub semnul întrebării. În primul rând, abordarea Comisiei începește cooperarea de reglementare arată că există un respect total al dreptului de a reglementa și că întotdeauna uh, cei care reglementează vor avea ultimul cuvânt. Deci, puterea deciziei ultime nu va fi uh, abandonată și nu se va schimba procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană. Un comentariu mai general este că sigur că are sens să delegăm competențele de, dereglementare, pentru că problemele sunt atât de complexe și uh, controlul acestor competențe de către autoritatea legislativă este o idee uh, comună în Uniunea Europeană. Delegarea uh, supravegherii financiare, de exemplu, se face către Banca Centrală Europeană și mai sunt și alte exemple, dar totuși e nevoie de vigilență ca să ne asigurăm că uh, actele delegate pot fi, acțiunile care sunt delegate pot fi controlate de uh, Parlamentul European. De exemplu, uh, activitatea Uh, uh, uh, instituție, de cooperare de reglementare. Dar trebuie să ne asigurăm că deciziile finale sunt luate de Parlament și nu de altcineva, de Parlamentul European și de Parlamentele Naționale. Și trebuie să ne asigurăm că autonomia Parlamentului European nu este subminată de faptul că acest acord are statutul de living agreement și, de asemenea, nici de uh, recunoașterea uh, reciprocă a standardelor și reglementărilor americane. Pentru că aici intrăm într-un, pe un teren unde pot exista unele probleme, dar care trebuie rezolvate, considerăm noi. Pentru a le rezolva este important, important să monitorizăm strâns uh, negocierile, mai ales în ce privește probleme de cooperare de reglementare, să ne gândim la un mecanism de supraveghere democratică a instituției de cooperare în domeniul reglementării, în special în ce privește deciziile de recunoaștere mutuală și e important ca atunci când acționează acest, acest uh, uh, instituție de cooperare în domeniul de reglementare să fie supravegheată. Deci transparența este cheie, justificarea echivalențelor și a recunoașterilor reciproce este importantă și de asemenea e importantă includerea uh, actorilor implicați și a societății civile ca să avem o viziune cât mai largă, dar toate aceste lucruri, aceste lucruri sunt uh, prevăzute de abordarea Comisiei. În al treilea rând, cooperarea de reglementare este foarte complexă și din experiență știm că procesele, progresele se fac uh, încet și cu dificultate. Uh, a fost nevoie de multe eforturi din anii 90 și rezultatele au fost limitate din motive care au fost exprimate aici, unele dintre ele diferența dintre sisteme, în special începește sistem, faptul că sistemul de reglementare american e atât de dispersat și nu așa centralizat, iar mai ales începește sectorul auto, uh, Statele Unite se bazează pe autocertificare, pe când în Uniunea Europeană ne bazăm pe aprobare guvernamentală, și evident, confirmarea echivalențelor e o sarcină extrem de complexă, am menționat acest lucru înainte, dar sunt studii care sunt menite să dea unele clarificări. Au fost unele întârzieri și e clar că e un subiect dificil. Una dintre concluziile interimare este că, după părerea mea, e o provocare mai mare să asiguri uh, pro- progresul în cooperarea de reglementare decât să garanteze autonomia legislativă sau protecția consumatorilor. Sigur că și acestea două sunt foarte importante, dar asta doar ca să vă spun care cred eu că e principala provocare. De asemenea, este important să menționăm, începește sectorul auto, că E, foarte promițător să continuăm cu cooperarea de reglementare pentru că nivelurile de siguranță sunt destul de similare și la noi și la ei și structura organizațională a organizațiilor de reglementare auto nu e atât de complicată cum este la echipamente sau la echipamente electrice și de asemenea actorii din domeniul auto cooperează foarte mult unii cu ceilalți și susțin TTIP și cred că aceasta este o precondiție importantă. În rezumat, cooperarea de reglementare este promițătoare, rezonabilă și controlabilă din punctul nostru de vedere, dar va rămâne o provocare. Dacă o facem corect, cooperarea de reglementare va aduce beneficii consumatorilor și nu va fi un pericol pentru protecția consumatorilor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Valtes, al treilea vorbitor, doamna Barbara Bombisuto, care este uh, Uh, adjunct uh, șef de unitate la uh, DG Group, Unitatea pentru Mobilitate Durabilă. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor, bună ziua tuturor, mulțumesc că m-ați invitat. Mă bucură foarte mult faptul că această sesiune a fost dedicată cooperării de reglementare în domeniul autovehiculelor, pentru că TTIP e menită să creeze locuri de muncă și creștere economică și s-a estimat că un TTIP de succes ar crește exporturile europene în aproape toate sectoarele industriale, dar sectorul auto ar fi cu siguranță printre cele care s-ar bucura de cea mai mare creștere relativă a comerțului. Nu voi trece din nou prin toate cifrele, acestea au fost menționate de antevorbitori, dar Vreau să vă reamintesc faptul că sectorul auto este cel mai mare sector de susținere și în Europeană și în Statele Unite și dacă reușim să avem un acord bun, se estimează că uh, fluxurile comerciale, care deja sunt undeva la 50 de miliarde de euro pe an, s-ar putea dubla uh, sau ar putea crește chiar și mai mult. Dar o cifră este importantă, a fost menționată înainte, și anume barierele non-tarifare ar fi cam 26% din tarifele ad valore. Și când confirmăm asta cu, când comparăm asta cu tariful de 2,5% pe care le, ar, le au Statele Unite la vehicule pentru pasageri, vedem că e o cifră foarte mare. Deci dacă vrem un acord de succes, nu putem să fim satisfăcuți doar cu eliminarea tarifelor, trebuie să ne concentrăm pe barierele non-tarifare. În mod clar, uh, reglementările sunt menite să îndeplinească obiective de politici absolut legitime și în domeniul auto, în primul rând e vorba de siguranță, asigurarea unui nivel ridicat de siguranță și de protecția mediului. Ambele sisteme de reglementare doresc să realizeze aceste obiective, dar din nefericire, uh, ele s-au dezvoltat uh, separat unul de celălalt. A existat o încercare prin acordul din 98 să există o armonizare globală, dar din nefericire acest acord nu a dat rezultatele așteptate și acum avem o situație în care există sisteme diferite și reglementări tehnice diferite, dar acesta oferă în mod general un nivel, un nivel comparabil de protecție. Deci dacă vrem să avem un acord de succes, trebuie să uh, examinăm soluții inovatoare. Din partea Comisiei, noi credem că recunoașterea echivalențelor uh, multor reglementări tehnice existente ar putea fi o soluție. Asta ar trebui să se facă pe baza unei um, metodologii noi și robuste și cu siguranță nu ar trebui să existe niciun fel de compromis în ce privește nivelul de protecție. Cum spuneam, acestea sunt deja comparabile la nivel general, dar evident că sunt diferențe tehnice enorme. Deci ceea ce propunem este să nu ne concentrăm pe eh, diferențele individuale, tehnice, ci să avem o metodologie care să fie orientată spre performanță și care să ne spună dacă până la urmă același nivel de eh, siguranță se atinge prin soluții dif- tehnice diferite, dar, e vorba, dar dacă e vorba de același nivel de siguranță. De aceea avem nevoie de o metodologie pe care o dezvoltăm și pe care o sugerăm părții americane, o metodologie care are două trăsături principale. Să fie orientată spre rezultat, să compare datele din accidente, să ne uităm la rezultatele eh, reale de siguranță ale specificațiilor noastre tehnice și, în al doilea rând, să fie bazată pe o abordare multiplă, abordare de tip uh, pachet, cluster. Uh, mă bucur că antevorbitorii mi-au susținut această trăsătură a metodologiei, pentru că nu poți examina o reglementare tehnică izolat, individual. Trebuie să te uiți cum ea interacționează cu altele și cum împreună asigură siguranța în ce privește anumite obiective. Uh, gândiți-vă la vizibilitate. Trebuie să vă uitați la toate elementele care uh, permit, uh, ne permit să conducem o mașină, să vedem farurile, parbrizul și așa mai departe. Uh, sau trebuie să trezi la elementele care îți permit să frânezi clar într-o anumită situație. Deci dacă nu ne concentrăm pe uh, diferențele tehnice individuale, vom pierde imaginea de ansamblu. Și apoi, evident, uh, noi credem că dacă reușim să avem echivalențe uh, pe o serie întreagă de, de chestiuni, asta va aduce beneficii economice reale. Dar asta se va întâmpla pe termen scurt, va fi un uh, prim pas pentru o competență viitoare de reglementare și suplimentar uh, o convergență între Statele Unite și Uniunea Europeană, dincolo de importanța strategică pentru comer relațiile comerciale transatlantice, va avea o influență strategică uriașă în ce privește stabilirea unor reglementări tehnice mondiale. Deci acestea sunt motivele pentru care noi continuăm să facem eforturi pentru a obține uh, progrese în ce privește uh, cooperarea de reglementare. Și am uh, trecut deja printr-un proces foarte constructiv cu uh, omologii noștri americani ca să înțelegem mai bine cadrul de reglementare al fiecăruia și acum, după mai bine de un an de negocieri, credem că ar trebui să fie posibil ca în următoarele luni să identificăm în mod clar, sau ce obțin asta este obiectivul nostru, să identificăm în mod clar rezultate posibile și uh, cum pot fi acestea obținute. Evident, asta este doar o parte a unui capitol de discuție din zona de reglementare. Să nu uităm că mai sunt și celelalte capitole. Până acum am vorbit despre reglementări existente, n-ar trebui să uităm despre viitoarele reglementări și de aceea lucrăm și pe alte trei zone, și anume armonizarea bilaterală. Am început deja să identificăm zone posibile de armonizare bilaterală rapidă, de exemplu, în domeniul noilor tehnologii. După aceea, n-ar trebui să uităm de forumul multilateral și în special acordul din 98, care e un instrument pe care îl avem deja, dar care n-a dat rezultatele așteptate. Așadar, uh, facem schimb de idei cu omologii noștri americani despre cum să uh, facem mai eficient armonizarea internațională în cadrul acestui acord. Și, uh, în ultimul rând, cum s-am spus deja, e foarte important să creștem activitățile noastre de cercetare în domeniul cooperării. Pentru că dacă facem deja schimb de programe de lucru, atunci putem să avem și activități de cercetare comune și asta înseamnă că vom avea mai puține probleme în a ne armoniza viitoarele reglementări tehnice. Așadar, convergența de reglementare este realmente domeniul cel mai important de negociere în uh, domeniul auto avem nevoie de o echivalare a reglementărilor existente și o armonizare a viitorilor reglementări și, în special, noile tehnologii. Asta cere un nivel înalt de angajament uh, din partea ambelor țări, atât la nivel tehnic cât și la nivel politic. Mulțumesc, uh, mulțumesc celor trei uh, intervenienți. Acum voi da cuvântul colegilor. Am deja doi colegi înscriși. Doamna Gebhardt, vă rog și vă rog să fiți conciși ca să Oh, das soll in Ordnung sein. Nu doream eu să vorbesc prima, dar în fine. Mulțumesc încă o dată. Poziții foarte interesante. Sincer să vă spun ceea ce am auzit despre cooperarea în domeniul reglementării și acea abordare pe clustere, cum le-a spus vorbitorul, merită studiată mai în detaliu. Însă aș începe prin a spune doamnei Corața Bild că e dificil să respingi un text care nu există încă. Dar nimeni n-a făcut asta astăzi aici în uh, această sală. La fel de problematic este să spunem de astăzi că tot, totul va fi bine când textul nici nu există și nu l-a văzut nimeni. Resping și asta și unii ar trebui să-și uh, să ia notă. Cât privește acele clustere. Dacă vine vorba de ștergătoare și frâne, înțeleg foarte bine. Efectul trebuie să fie acolo. Ștergătoarele trebuie să îndepărteze apa de pe parbriz ca să vedem unde mergem și frânele trebuie să prindă ca să se oprească mașina. Iar cât privește armonizarea, nu e nici asta o problemă. Care sunt însă problemele, după părerea mea? cum va funcționa asta? Cum va funcționa asta când vom vorbi despre obiective climatice, protecția climei, a mediului și definim diferit în Europa și în Statele Unite acest lucru? Cred că și merită avut în vedere și când vorbim de autoturisme. Această abordare pe clustere merită poate în domeniile tehnice, însă mă întreb unde se va ajunge dacă continuăm astfel cu uh, alte obiective. Și a doua întrebare legată tot de aceasta. S-ar fi spus că uh, această cooperare în domeniul de reglementare n-ar avea efecte majore asupra proceselor legislative în UE. Și aici am din nou un mare semn de întrebare. Dacă se armonizează bilateral, după ce procedură se va reglementa în Parlamentul European? În procesul codeciziei pe care îl cunoaștem sau în procesul acordurilor internaționale care prevede alte drepturi pentru deputați și atunci am ceva împotrivă. Euh, Madame Senalova, mais je vais vous demander de prendre une minute pour poser votre question. Un minut pentru întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur uh, că pot să vorbesc uh, cehă, știind că unul dintre vorbitori uh, mă înțelege. Așadar, întrebarea mea este pentru domnul Hodaci. Ați vorbit despre mandatul negociatorilor și am vorbit și despre necesitatea de a colabora în domeniul reglementărilor. Okay, můžu pokračovat, eh, že jste všichni vlastně řečníci použili. Dar eh, dacă am înțeles bine, toți vorbitorii au spus că nu se va întâmpla o diminuare a standardelor. Aceasta este o retorică pe care am văzut-o în toate dezbaterile noastre. Cred că este un mecanism de apărare și nimic mai mult. Cred că ar trebui să spunem mai degrabă, haideți să ne îmbunătățim standardele. Haideți uh, să facem uh, tot posibilul în loc să protejăm uh, ce avem. Cred că ar fi mai util așa pentru toate părțile implicate de ambele părți ale Atlanticului. A doua mea întrebare este asemănătoare cu cea pe care a adresat-o doamna Gerhardt. Ce se va întâmpla în practică în industria auto? atunci când uh, vorbim despre reglementările TTIP. Ce se va întâmpla în practică? Cum se va evalua cooperarea în materie de reglementare? Va exista o evaluare ex ante um, care să spună această măsură nu este potrivită, deci nu se recomandă să o facem așa. Ce credeți că se va întâmpla în practică pentru evaluarea aplicabilității? Mulțumesc! Domnul Ștefan Ecle, mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru mesajele lor clare și pentru că ne-au uh, arătat uh, care sunt beneficiile pentru IMM-uri în urma TTIP. Întrebarea mea este pentru domnul Hodaci, care are foarte multă experiență în um, pregătirea de acorduri de liber schimb. Dacă vorbim despre cooperare în materie de reglementare, întrebarea mea, este următoarea. De cât timp avem nevoie pentru a clarifica toate aceste aspecte? Și aș vrea să pun această întrebare nu din punct de vedere politic, ci din punct de vedere tehnic. Mulțumesc. Si, monsieur Rochefort. Domnul Rochefort. Tout d'abord, je trouve que În primul rând, Cred că este foarte plăcut uh, să avem uh, o a doua, un al doilea panel de discuții mai uh, aplicat. Cred că e bine să pun această întrebare pentru acest sector precis vorbim ca și cum uh, lumea este fixă și trebuie să ne armonizăm uh, la ceea ce există. Însă lucrurile se schimbă foarte repede, mai ales în sectorul auto, în care există mari explozii tehnologice. Nu avem doar noile tehnologii, avem și aspecte care țin um, de condusul automat, carburanți noi, uh, hidrogen și așa mai departe. Ultima vorbitoare a vorbit despre aceste aspecte. Uh, cum vom ține cont de dinamica cercetării în TTIP? Credeți că va funcționa acest lucru sau, din potrivă, va reprezenta o frână sistematică? Apoi uh, am fost un pic îngrijorat uh, pentru că s-a vorbit despre necesitatea de a consolida activitățile de cercetare comune. Dar nu cred că se poate face asta, pentru că există întreprinderi în Europa și întreprinderi în America. Și știți bine că în sectorul auto, atât europenii cât și americanii și-au ajutat uh, societățile în perioadele de criză. În Detroit, în Statele Unite, S-a întâmplat acest lucru, la fel și în Europa și de altfel criza în sectorul auto nu s-a încheiat. Cum vom concilia toate aceste aspecte? Sigur, nu este subiectul nostru de astăzi, dar uh, știu că în planul Juncker vor exista unele aspecte care țin de noile evoluții în sectorul auto. Cum se articulează toate aceste lucruri? Corazza Bild. Doamna Corazza Bild în încheiere. Uh, I don't think that it's about everything is nu cred că totul este extraordinar, dar uh, noi uh, ascultăm uh, ce au de spus oamenii pe rețelele de socializare și oamenii au îngrijorări legitime. De aceea trebuie să ne bazăm pe date concrete, pe expertiză științifică. Acestea prezintă aspectele benefice și uh, neajunsurile diminuării standardelor. Nu spunem că totul este fantastic, însă nu putem să ne permitem uh, ca un acord uh, comercial uh, atât de important pentru cetățenii europeni să fie uh, deturnat uh, de um, anti-americani. Le dau acum cuvântul vorbitorilor pentru a răspunde. Qui veut démarrer Cine vrea să înceapă? Alice. Thanks a lot. Uh, Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi eu primul foarte pe scurt. Referitor la protecția mediului. Eu am vorbit despre protecția mediului. Am spus chiar că dau exemple din domeniul siguranței, însă și protecția mediului va trece prin același proces. Uh, dacă vrem uh, să avem compatibilitate și dacă vrem să avem o echivalență reciprocă, nu putem să nu ținem cont de aspectele de mediu. Industria uh, analizează în momentul de față situația camioanelor. Se pare că standardul uh, Euro 6 și EPA 2010 au efecte similare. Deci vom face exact același lucru și sunt, sigură că, sunt sigur că și autoritățile de reglementare vor privi din același unghi această problemă. Niciodată nu am spus și am subliniat de multe ori că vrem să coborâm standardele de siguranță. Pot să vorbesc și cehă, dar mai bine vorbesc în engleză. Well, you have also translation. Um, the, um, the point is that the industry can... Ideea este că industria nu-și permite să facă acest lucru. Industria trebuie să crească în permanență standardele de eficiență și de siguranță ale autovehiculelor. Se vor elibera noi resurse prin uh, eliminarea barierelor netarifare și atunci vom avea mai mulți bani pentru a îmbunătăți standardul de siguranță al autovehiculelor și pentru a îmbunătăți siguranța. Cât durează, nu știu, putem să ghicim. Putem să terminăm până la sfârșitul lui 2015? Nu știu, depinde de Ignația să ne spună de cât timp au nevoie. Oricum, sunt chestiuni foarte complicate, care necesită timp. Nu cred că putem să luăm vehiculul în ansamblul său, dar dacă avem acea abordare bazată pe clustere, uh, Vrem uh, să demonstrăm că măcar unele dintre clasele sunt echivalente. Sperăm că până la sfârșitul acestui an vom avea unul sau două clastere care să poată fi considerate echivalente. Și, în cele din urmă, aspectele de cercetare și dezvoltare. Aceasta este o industrie care investește enorm în uh, cercetare și dezvoltare. Noi suntem cel mai mare investitor privat în R&D. Dacă avem cooperare între SUA și UE, în cercetarea de dinainte a elaborării reglementărilor nu poate decât să ne ajute. Toate aceste companii sunt companii globale care au sedii în Statele Unite, în Europa, în China și asta contribuie și la îmbunătățirea cercetării și dezvoltării în domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Câteva aspecte. În primul rând, transparența. Aceasta este extrem de importantă ca și implicarea pe tot parcursul procesului. Parlamentul și toate părțile interesate sunt implicate. Am dezvoltat deja două cazuri de test pentru a arăta echivalența în anumite domenii. Aceste cazuri test sunt disponibile pe internet, vă pot trimite linkuri la ele. Iar acestea ilustrează clar uh, care este intenția noastră nu cred că veți parcurge detaliile foarte tehnice din aceste cazuri, însă ne dau o idee legată de metodologia pe care o avem în vedere. Vă spuneam că nu vrem să reducem uh, nivelul de protecție și aceasta nu este doar o declarație la nivel politic. Este un lucru pe care îl veți vedea documentat. Referitor la cercetare la, și la cercetarea în comun, eu nu văd uh, vreun risc pentru concurență. Ideea nu este să impunem o singură soluție tehnică, însă este clar că atunci când vorbim despre noile tehnologii și despre vehicule autonome, trebuie să avem o viziune comună asupra provocărilor și asupra nivelului de protecție pe care le așteptăm. Și dacă facem asta într-o fază premergătoare, putem să ajungem la o concluzie similară referitoare la reglementările necesare. Pe partea de mediu, nu sunt uh, sigură că putem să aplicăm exact aceeași metodologie ca și în cazul siguranței. În uh, documentul uh, de analiză anterior, uh, am recunoscut faptul că ar putea fi necesară o îmbunătățire a metodologiei pentru a aplica și la problemele de mediu. Însă, deocamdată, omologii noștri din Statele Unite nu au trimis reprezentanți de la Agenția pentru Protecția Mediului la negocieri și ne-am limitat discuțiile doar la siguranță. Însă nu este exclus ca în viitor să vorbim și despre mediu. Dacă vom primi o contribuție pertinentă din partea industriei, sigur că vom analiza și aspectele de mediu. Foarte pe scurt, cred că s-a răspuns la majoritatea întrebărilor. Aș vrea și eu să subliniez beneficiile pentru consumatori. Pentru că, evident, putem să garantăm protecția consumatorului. Suntem pe, suntem pe drumul cel bun. În ceea ce privește protecția mediului, dacă există echivalență, poate că va exista, poate că nu, vom putea continua. Altfel nu. Cred că este o abordare logică. Acum, dacă Parlamentul European va avea ceva de spus pe marginea armonizării, dacă reglementările se schimbă, sigur că se vor aplica procedurile obișnuite. Dacă vorbim despre echivalență, avem organismul uh, de cooperare în materie de reglementare. Pe partea de recunoaștere reciprocă trebuie create noi mecanisme și noi proceduri. Iar în această situație, Parlamentul European uh, trebuie să se implice ca și celelalte instituții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mates. Îi dau cuvântul uh, domnului Hodaci, care vrea să intervină din nou. 10 secunde. S-a vorbit foarte mult despre transparență. Eu însumi am fost implicat în foarte multe dintre aceste negocieri și niciodată nu am văzut un nivel atât de mare de transparență. În niciuna dintre negocierile anterioare uh, ale acordurilor de liber, liber schimb între UE și țări terțe. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc uh, pentru intervenții Acum trecem la ultima parte din această audiere, uh, la concluzii. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Șaranzova, raportoarea pe aviz, îi dau cuvântul uh, domnului Ignacio Bersero, care este negociator uh, șef din partea Uniunii Europene, director în cadrul DigiTrade. Domnul Bersero este un interlocutor uh, regulat și are responsabilitatea de a asigura coerența procesului de negociere pentru TTIP. Aveți cuvântul, domnule Bersero. Mulțumesc foarte mult. Uh, îmi pare rău că nu am uh, fost la această dezbatere încă de la început comisia dumneavoastră este responsabilă de unele dintre aspectele cele mai importante uh, ale negocierilor uh, despre TTIP și reglementarea este uh, o provocare mai mare decât aspectele economice, care evident sunt și ele foarte importante. În concluzie, aș vrea să um, vă spun unde ne îndreptăm pe partea de reglementare și voi spune și despre competența acestei uh, comisii în materie de achiziții, care reprezintă la fel un aspect cheie al negocierilor. În primul rând, în tot ceea ce facem pe partea de reglementare în legătură cu TTIP, lucrăm în baza principiilor cheie nimic din ce vom agrea nu va presupune o diminuare a standardelor de protecție a consumatorului, a mediului și a altor aspecte de politică din Uniunea Europeană, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația europeană. Acesta este un principiu fundamental pe care îl aplicăm în toate discuțiile pe care le avem în toate domeniile. Sigur, dacă vom putea agrea ceva care merge dincolo uh, de asta și îmbunătățește nivelul de protecție, cu atât mai bine. Dar în niciun caz nu vom fi de acord cu ceva care uh, va reduce nivelul actual de protecție. Ce negociem în uh, materie de reglementare? Negociem o serie de reguli orizontale care vor sta la baza cooperării noastre în reglementare în viitor și alte aspecte legate de sectoare specifice. Referitor la regulile orizontale, aș vrea să mă refer în special la două capitole din TTIP. Cred că s-a făcut referire la ele și în discuțiile de astăzi. Unul este un capitol orizontal referitor la cooperarea în reglementare referitor la care Comisia a, a făcut recent o propunere. Propunerea este publică și puteți vedea acolo exact ceea ce ne dorim. În rezumat, vă pot spune că vrem să ne asigurăm că există un dialog uh, de reglementare structurat cu Statele Unite care să funcționeze în ambele sensuri. Adică, uh, suntem uh, dispuși uh, să ascultăm ce au de spus autoritățile de reglementare din uh, Statele Unite atunci când vom dezvolta și noi reglementări, cu condiția ca și ei să ne dea aceeași ocazie, să ne spunem și noi punctul de vedere atunci când elaborează ei reglementări. Deci vrem să existe un echilibru total în dialogul despre reglementare. Până acum, din păcate, nu s-a întâmplat așa în toate cazurile. De aceea este important să avem un, acest uh, dialog structurat ca parte a dialogului TTIP. În acest proces de dialog este important să ne menținem autonomia în reglementare. Nu este vorba de uh, vreo imixtiune în capacitatea Parlamentului European sau a Comisiei de a-și uh, spune cuvântul în procesul de reglementare. Cooperarea își propune să se asigure că autoritățile de reglementare de la cel mai înalt nivel de, din cele două părți uh, pot monitoriza angajamentele asumate și implementarea acestora. Și de asemenea, trebuie să se poată pune de acord cu privire la noi priorități în materie de cooperare în reglementare. Orice decizie trebuie adoptată de diferitele instituții din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Deci nu se vor lua decizii în comun. Sigur că există aspecte instituționale foarte complicate pe care trebuie să le dezbatem cu Parlamentul European, astfel încât uh, Parlamentul să fie pe deplin implicat în acest proces. Nu înseamnă deloc că veți pierde vreo competență a Parlamentului European, dar sunt de acord că există anumite aspecte instituționale foarte complexe la care va trebui să ne gândim împreună. Și de altfel, uh, și uh, în uh, grupul de monitorizare INTA s-a subliniat acest lucru. Al doilea capitol foarte important se referă la barierele tehnice în calea comerțului și înțeleg că ați discutat deja despre acest subiect în prima parte a audierii. Este un subiect dificil pentru că avem uh, sisteme diferite în UE și în SUA. În același timp, Cred că este esențial să avem o cooperare mai bună între organizațiile de standardizare din Europa și din America. Aceasta va fi uh, esențial uh, pentru a avea standarde mai compatibile de cele două părți. O cooperare mai strânsă între organismele de standardizare este esențială și o vom susține în contextul negocierilor. Apoi se pune și problema evaluării conformității frecvent, uh, acesta este un cost uh, important pentru companiile europene care vor să-și comercializeze produsele în Statele Unite, de exemplu în sectorul uh, ingineriei sau în alte sectoare critice. Putem face acest lucru în contextul TTIP va trebui să găsim o cale de a reduce costurile de evaluare a conformității atât în Europa cât și în Statele Unite va fi un domeniu critic în care va trebui să găsim o cale comună. Nu voi spune altceva despre alte sectoare uh, și despre sectorul auto, pentru că Barbara și Ivan Hodac uh, au vorbit foarte elocvent despre acest uh, sector. Este important să avem un rezultat ambițios cu privire la aspectul de reglementare. Lucrăm și la alte sectoare, să nu aveți uh, impresia că ne concentrăm doar pe mașini. Vorbim despre sectorul uh, ingineriei, despre sectorul farmaceutic, textile, cosmetice, tehnologia informațiilor și comunicațiilor și multe altele. Sunt sectoare um, în care vrem să vedem dacă putem obține rezultate concrete în urma negocierilor, fără însă să diminuăm protecția. Cât va dura, cred că este o întrebare deschisă. Am uh, colaborat cu autoritățile de reglementare din America și este important acest lucru. Depinde foarte mult de dovezile pe care le uh, colectăm. Datele pe care le avem trebuie să se bazeze pe dovezi. Așteptăm cu interes un studiu pe care îl va elabora industria. Sperăm într-un uh, viitor nu prea îndepărtat însă, evident, noi vom încerca să ne asigurăm că obținem un rezultat cât mai bun pe aceste sectoare într-un termen rezonabil. Acum, referitor la achiziții, și comisia dumneavoastră este responsabilă de implementarea și de elaborarea legislației europene în domeniul achizițiilor. Nu vă ascund că și pentru noi este unul dintre aspectele cele mai dificile ale negocierilor, Problema fundamentală este că avem acum o situație care nu oferă condiții egale de concurență. Companiile americane nu pot să participe acum la achizițiile publice din Europa. Este un fel de discriminare. Uh, însă acest lucru nu este valabil uh, invers. Oricum, uh, vorbim despre domenii precum uh, transporturi, infrastructura și ideea este să uh, stabilim condiții de concurență egală în domeniul achizițiilor. Acesta va fi unul dintre aspectele cele mai importante din aceste negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bersero. Îi dau acum cuvântul doamnei Șaranzova, raportor. Well, it's difficult to conclude. Uh, Mulțumesc. În primul rând, un schimb de păreri foarte interesant și sper că putem discuta, continua această discuție aici la noi în comisie în următoarele săptămâni și următoarele luni. <clears throat> în al doilea rând, am notat că ce vedem acum, de fapt, avem două tipuri mari, două categorii de reguli, de legi pe ambele părți, ale, ambele maluri ale Atlanticului și TTIP reprezintă o punte între aceste două maluri. Nu va soluționa toate problemele, dar e o ocazie unică pe care cred că n-ar trebui să o pierdem. Și această punte, cred eu, ar trebui văzută drept o șansă pentru cetățeni și companii. Acum rămâne la latitudinea negociatorilor să construiască Uh, cea mai puternică, cea mai uh, trainică punte posibilă. Noi vă putem uh, ajuta din această parte a sălii. Sper că vă vom revedea în curând pentru un nou schimb de părere. Mulțumesc! coleg, înainte de a-i da cuvântul doamnei Ford pentru a trage concluziile acestei audieri, aș vrea și eu să vă spun câteva cuvinte. Le mulțumesc tuturor experților care au aprofundat uh, foarte multe dintre subiectele de interes. Trebuie să lucrăm pentru ca negocierile să ne poată permite să extragem beneficii pe termen lung pentru competitivitatea noastră și pentru cetățenii europeni. Negocierile TTIP vor continua și este important ca negociatorii să țină cont de aspectele sensibile care țin de aceste discuții și de nivelul de protecție a consumatorilor. În ceea ce privește Comisia INTA, aceasta își va continua activitatea și va urmări îndeaproape toate aspectele de negociere ale TTIP. Îi dau acum cuvântul doamnei Ford pentru a încheia această audiere. Mulțumesc mult și încerc să fac un scurt rezumat. Acest acord comercial are și câteva elemente simple, să le spunem, cu eliminarea taxelor, dar și elemente despre care putem vorbi doar potențial privire la eliminarea altor uh, obstacole, cele comerciale și de altă natură. Să vedem. E clar că avem uh, multe detalii de discutat. Am văzut prezentările foarte interesante, am văzut uh, cum au fost create cele două cadre de reglementare pe cele două maluri ale Atlanticului. Un raportor vorbea de doi munți și munții sunt construiți diferit în acest caz și de aceea, și de aceea e dificil să creeze o punte sau mai multe punți în funcție de sector. Mi s-a tot spus că standardele pentru consumatori nu vor scădea. Dacă un standard american e diferit al nostru, dorim să ne putem păstra propriul standard. Dar acestea nu vor scădea. Am văzut îngrijorări din partea organizațiilor de consumatori și am luat foarte în serios ceea ce ați spus dumneavoastră, spus că nu sunteți consultați cu privire la detaliile textului în negociere. Sper că mulți europarlamentari au auzit acest lucru și îl rog pe negociatorul șef al Comisiei să se asigure că ascultă aceste îngrijorări. Dorim să ne asigurăm că consumatorii au încredere în noi și că ideea nu este să scădem standardele. Am notat care sunt riscurile și nu putem preveni fiecare risc în parte, însă ce trebuie să facem este să ne asigurăm că am notat problemele, le-am conștientizat și am încercat să le uh, diminuăm pe cât posibil. Cred că astăzi am progresat și cât privește transparența și îi mulțumesc lui Ignacio pentru că ne-a adus aminte de partea de achiziții publice. Un subiect cheie pentru Comisia Pieței Unice. Pentru noi, achizițiile publice sunt deschise pentru toți cei care doresc să liciteze pentru aceste contracte și am dorit o astfel de deschidere și pentru companii europene care doresc să intre pe piața americană. Va fi cu siguranță un alt subiect uh, din discuții. Mulțumesc, mulțumesc și interpreților.